Domnule Böge, două probleme. Mai întâi, linia bugetară pentru Frontex și respectiv pentru oficiul de sprijin pentru azil european. Înțeleg că există o creștere a bugetului pen, pentru aceste două linii. Care este punctul dumneavoastră de vedere în calitate de expert? Răspund aceste modificări la provocările cu care ne vom confrunta sau va trebui să le rediscutăm în urma evenimentelor din ultima perioadă? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați colegi. Într-adevăr, este vorba aici de o întrebare foarte complexă și foarte dificilă în același timp. Și dacă îmi puneți această întrebare, permiteți-mi, vă rog, să vă spun și uh, ceva care este până la urmă în sarcina mea de raportor uh, din partea INTA la buget. Și anume, aș dori să spun următoarele la negocierile pentru cadrul financiar multianual 2014 până în 2020, din cât îmi amintesc eu, și eu sunt în Parlament din 1989, am avut cea mai mare, uh, cea mai dificilă negociere pentru cadrul financiar multianual uh, pe care am avut-o vreodată în toată această perioadă. Și toată lumea știe că um, cadrul financiar uh, multianual este câteodată, într-adevăr, cel mai important element de care dispunem dintre instrumentele noastre. Iar faptul că Parlamentul apoi, cu majoritate, dar în același timp și sub presiune, a trebuit să fie de acord cu acest compromis, s-a datorat faptului că la nivel foarte înalt s-a Uh, dat curs uh, cerinței noastre de mai multe flexibilitate în buget, ceea ce ceream de fapt de foarte mult timp. În același timp, la negocierile pentru bugetul 2015 am putut să constatăm că o parte a Consiliului nu și-a mai amintit uh, de ceea ce spunea în același timp și se pusese de acord o parte a Consiliului cu Parlamentul. Deci s-a uitat foarte repede ceea ce s-a convenit. Și în unele din chestiunile pe care le-am discutat, Comisia nu a fost de mare ajutor. Apoi, după mai multe dus întorsuri, cred că am reușit să ne bucurăm de ceva succes, pentru că am beneficiat de o reajustare a pachetului financiar pentru uh, planul Juncker. Juncker. Și uh, în final am uh, încercat să implicăm și alte programe care aduc o plus valoare europeană, cum ar fi infrastructura pentru transport sau Orizontul 2020, Uh, ca acesta deci să nu se piardă cu totul așa cum era una dintre perspectivele posibile. Însă, uh, situația în care ne aflăm acum, după părerea mea personală, este poate cea mai mare provocare a Uniunii Europene de 25 de ani încoace. Și întrebarea care se pune este ce facem acționăm prin Frontex, prin Fondul pentru Refugiați, oricum orice facem nu este suficient. Și de aceea aș zice să intrăm la, um, pe conținut direct. Pentru că aici este vorba de chestiuni de principiu. Provocările cu care ne confruntăm acum și putem discuta de cine a greșit când și de fapt a cui e vina. Însă nu ne va ajuta foarte mult. Deci provocările cu care ne confruntăm acum trebuie să fie analizate pe termen lung. Dacă chiar am vrea să vedem cum am ajuns aici, ar trebui să ne gândim în primul rând care este situația noastră în politica externă și de securitate comună, în primul rând dacă își merită acest nume, dacă chiar facem totul pentru politica noastră de dezvoltare sau dacă nu ar fi mai bine, de exemplu, să dezvoltăm noi strategii pentru a putea să rezolvăm uh, această dilemă sau în orice caz să nu o adâncim mai mult, așa cum se întâmplă ea pentru statele vecine în care, care se găsesc într-o criză absolută. Eu nu am uh, un răspuns. Colegii de resort trebuie neapărat să acționeze, dar văd că este o urgență absolută. Aceasta este ceea ce vreau eu să spun. Altceva mă mai preocupă de asemenea și anume faptul că procedura bugetară 2016 chiar dincolo de ceea ce uh, trebuie să discutăm noi în liniile noastre bugetare, uh, se leagă în momentul de față de substanța Uniunii Europene din următorii ani. Va fi într-adevăr o chestiune de, de principiu. Avem o nouă formă de migrație în momentul de față pe care nimeni nu o anticipase și pentru care nimeni nu este pregătit. Deci, întrebarea care se pune cu privire la evenimentele recente este de fapt următoarea. Mai suntem împreună uniți pentru valorile pe care le-am stabilit prin tratatele europene, mai suntem de partea consensului pe care chiar noi înșine l-am redactat și anume de a permite de a prelua refugiați din zone de război și de a purta discuții despre o politică comună a migrației și a pro- despre problemele uh, cu care se confruntă anumite state terțe și care ne spun nu ne preluați toți cetățenii pentru că rămânem fără cetățeni, rămânem fără nimeni și nu mai, vom mai putea să ne mai uh, dezvoltăm uh, pe viitor. Deci avem aici o dilemă multiplă de fapt și până la urmă se pune întrebarea cheie aici în toate aceste probleme și anume dacă noi ca Uniunea Europeană putem să mai uh, susținem acest, aceste valori, dacă mai suntem pentru valorile uh, de uh, umanism și în același timp de uh, iluminism pe care tot noi le-am lansat în Europa și trebuie să o spunem foarte clar, nu se poate rezolva ceea ce avem acum cu câteva milioane în liniile bugetare. E vorba de structura de bază, fundamentul și fundația Uniunii Europene care este scuturată în momentul de față și deci toți cei care au ceva de zis în Uniunea Europeană trebuie să știe că acum este momentul să își uh, arate ceea ce știu să facă. Există anumite linii roșii pe care nu putem să le depășim. Știu că Europa este construită pe pe compromisuri și că cine lucrează aici de câtva timp știe acest lucru. Câteodată compromisurile dor, câteodată trebuie să te doară mai mult, câteodată chiar ei mai puțin decât ai dat. Dar dacă în aceste chestiuni importante nu putem decât să lucrăm cu niște compromisuri mizere și cu mai degrabă concesii decât compromisuri, atunci nu se va putea continua așa ca la euro în care cineva să spună uh, cum trebuie gestionat euro și să rămână în afara zonei euro, așa cum se întâmplă în momentul de față. Eu cred că în acest acest domeniu nu se va putea face acest lucru pentru că vom fi necredibili și astfel vom periclita tot ceea ce s-a făcut în ultimele decenii, tot ceea ce s-a lucrat și se va pune pur și simplu la îndoială tot proiectul. Deci trebuie să ne punem întrebarea foarte clară și amintesc aici de schimbarea termenelor de depunere a amendamentelor pentru trei septembrie, dacă nu mă înșel. Aveți încă câteva zile pentru a putea să discutați chiar și în cadrul grupurilor despre acest subiect, despre cum putem să schimbăm chiar și politica bugetară, pentru că, după părerea mea, procedura bugetară este parte din politică, este ceea, ceea ce uh, face să meargă mașinăria și, deci, mașinăria și trebuie deci să încercăm să uh, lucrăm și la cifrele care fac parte din politica bugetară, dar și la dezbaterile din Consiliu pentru a putea să avem și uh, mecanismele de protecție care trebuie, care sunt adaptate la uh, situația actuală. Deci trebuie să încercăm să implicăm aici pe toată lumea pentru a găsi o soluție. E vorba de un instrument foarte dificil, într-un moment foarte dificil de tranziție, care însă nu este suficient și ceea ce facem nu este suficient. Deci trebuie să vă rog ca, dincolo de votul pe care îl avem acum, la care găsim un consens probabil, să ne gândim la întrebările de principiu la capacitatea de a continua să existe a Uniunii Europene de uh, principiile și valorile pe care le apărăm, pentru că cred că acum evoluțiile din multe state membre sunt extrem de îngrijorătoare și mă uit cu mare îngrijorare la cum evoluează lumea și chiar cred că s-ar putea să ajungem la o destrămare a tuturor lucrurilor pe care le-am construit în ultimele decenii. Mulțumesc! Uh, yes, point of order, Mr. Dan. Da, o moțiune de procedură, vă rog, fără microfon. Colegul nostru a vorbit foarte bine 10 minute înainte de vot, când oamenii erau aici. Aș putea și eu să cer uh, în nume propriu 90 de secunde pentru a răspunde la aceste puncte în urmă, înainte de următorul vot. Se poate nu astăzi, în altă zi. 90, 90 de secunde am nevoie. 15% din timpul pe care l-a avut colegul nostru, pentru că eu am crezut că vin aici la vot, n-am crezut că avem uh, discuții de 10 minute aici sau inter- intervenții de 10 minute. Da, mulțumesc. Nu, pot să fac și acum, pot și acum să intervin. Da, Există probleme foarte grave și aceste probleme sunt uh, mai bine rezolvate la nivelul național și ceea ce ne-au arătat evenimentele recente este inabilitatea totală a Uniunii Europene de a face orice o fi mm, pentru a putea să aibă un sens ceea ce facem. Migrația este un subiect foarte controversat, dar dacă ar fi să mă refer la țara mea, aș vrea să fac o singură mențiune. După statisticile pe care le-am citit de acum trei zile, în țara noastră, în Marea Britanie, care este practic la jumătatea suprafaței Germaniei, am acceptat 8 milioane de uh, imigranți din 1997, când, când guvernul laburist a făcut un experiment foarte periculos. Acest experiment periculos nu a fost niciodată susținut de către poporul britanic și nici astăzi nu este. Cererile de azil și cererile de uh, preluare a refugiaților din Siria în, și, limită, și nelimitat din Africa au făcut ca țara noastră să se uite la această chestiune cu oarecare luciditate, pentru că noi am avut deja 8 milioane de oameni pe care i-am primit până acum, deci mai mult decât întreaga populație a Suediei sau a Danemarcei. Așadar, în ceea ce privește consensul, nu există niciun consens, de fapt. Motivul pentru care nu există consens este că există un eșec total al politicilor europene în aproape toate domeniile în care sunt aplicate acestea, începând, de exemplu, de la euro, care este cea mai mare mașinărie de distrugere și care creează foarte multe suferințe. Și ceea ce am auzit adineaur în această intervenție de 10 minute este vorba de o negare a realității. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și mă bucur foarte mult că există în fine un consens nu există niciun consens în Parlamentul European. Da, stimați coleg, stimate colegi, ați avut 90 de secunde. Nu este vorba de o dezbatere aici, oricum, și cred că depășim acum competențele Comisiei INTA cu mult. Este absolut fără sens să discutăm acum. Acum trebuie să trecem la vot și uh, aș vrea să trecem, deci, la votul uh, avizului pe bugetul 2000. 16. Avem două părți ale votului. Vom vota mai întâi amendamentele la avizul pentru buget și după aceea vom vota amendamentele pentru proiectul de buget 2016. Deci sper că toată lumea are două liste de votare în față. Haideți să votăm mai întâi amendamentele la aviz, la proiectul de aviz. Și o să începem cu amendamentul 5 pentru Împotrivă? Abțineri? Caduc. Se respinge lic. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Nu-i foarte clar, vă rog, haideți să verificăm electronic. S-a deschis votul la amendamentul 1. A votat toată lumea? S-a închis votul. Și se respinge. Amendamentul 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 4 a fost retras. Amendamentul 3. Vot uh, pentru, așadar. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromis, amendament de compromis 2, care acoperă amendamentele 4 și 6. Vot pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, Se verifică. Vă rog, se deschide verificarea electronică la 8. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul și se respinge. Amendamentul 14 este următorul. Cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 12 Um, pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie verificat, deci s-a deschis votul la amendamentul 12. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 11 a căzut, caduc. Următorul amendament 16. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotriva, abțineri se respinge, amendamentul 15 pentru, împotriva, abțineri se respinge, amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri se respinge, amendamentul de compromis 4, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă, cred, dar haideți să verificăm. Se verifică amendamentul de compromis 4. S-a deschis și s-a închis votul și se adoptă, cer scuze. Amendamentul 23 acum, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendament de compromis 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 26. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge și votul final pe proiectul de aviz, astfel amendat, vot cu uh, vot electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă și vă mulțumesc și felicitări raportorului, iar acum trecem la a doua listă de votare. amendamente la buget. Mai întâi, amendamentul 6600. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Avem un amendament oral atunci și dau cuvântul domnului Bâche. Vă rog, domnule Bâche. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de pauza parlamentară de vară am discutat deja despre acest subiect ajutor pentru comerț uh, și am spus la sfârșitul dezbaterii că pe baza analizei politicii pe care am făcut-o vrem o creștere la aceste fonduri, Aid for Trade, dar ceea ce era neclar până acum era de ce uh, proporția între angajamente și plăți s-a dezvoltat așa cum s-a dezvoltat și de aceea am vrut să punem o parte din uh, fonduri în rezervă. Acum vreau să retrag acest lucru pentru că consider că între timp Comisia ne-a dat suficiente argumente de ce este nevoie, au fost anumite probleme la anumiți uh, parteneri de cooperare. Aceste probleme, după cum ne spune Comisia, vor fi rezolvate și deci nu mai este nevoie de aceste rezerve. În amendamentul de compromis 4 uh, s-a discutat din nou despre această tematică, dar eu aș propune acum să creștem pur și simplu fondurile, vedeți acest amendament aici, dar să nu mai facem o rezervă așa cum am, să nu mai constituim așa cum am stabilit. Bine, mulțumesc domnule raportor, spune președintele, există obiecții la acest amendament oral? Nu este cazul, atunci haideți să votăm acest amendament oral. Cine este pentru? Mulțumesc împotrivă, abțineri. Se adoptă. Următorul amendament 6601 nu, este caduc, îmi cer scuze, spune președintele. Și atunci votăm 6602. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș prefera să verificăm. Deci, haideți să deschidem votul electronic la 6602. A votat toată lumea? S-a închis votul. S-a, se adoptă. Așa că avem votul final și avem un vot electronic. S-a deschis votul acum. A votat toată lumea. și am adoptat aceste amendamente pe, la avizul nostru. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, mulțumesc și felicitări. Aceasta încheie sesiunea noastră de votare de astăzi. I will take a moment uh, to wait for the colleagues who... O să aștept un pic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 Dragi colegi, putem să reluăm ședința, vă rog? So, thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. O să trec acum la punctul 7 de pe ordinea de zi, care este rolul UE în cadrul ONU. Cum pot fi realizate mai bine obiectivele politice, politicii externe a UE? Este un raport al colegei Scacheller din partea verzilor și avem deja, am discutat uh, proiectul de raport care se referă la dimensiunile comerciale în uh, cadrul sistemului ONU. Și dau cuvântul doamnei raportor. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc dragi colegi, am avut într-adevăr plăcerea de a redacta acest mic aviz pentru dumneavoastră. După cum știți, spațiul pentru avize este limitat, așa că e foarte mic, dar aveți posibilitatea să aduceți oricâte amendamente doriți și, de asemenea, o să ne consultăm și cu domnul Pavo Vairinen, care este reprezentantul AFET pe marginea acestui aviz. Vorbim despre politicile ONU și despre rezoluțiile pe care le-am luat și este într-adevăr un subiect transversal pentru că este legat strâns de uh, politicile de dezvoltare și de coerența acestor politici de dezvoltare. Să nu uităm de asemenea că este un an deosebit în 2015 Uh, ne-am referit la țelurile de dezvoltare durabilă care vor fi adoptate în cadrul adunării generale a ONU și de asemenea avem și summitul pe tema uh, climatului în uh, Paris la finalul acestui an. Și, de asemenea, există și elemente de comerț. Într-adevăr, comerțul poate juca un rol important în cazul dezvoltării durabile, dar poate avea și un rol negativ dacă lucrurile nu se desfășoară așa cum trebuie. Deci există multe provocări aici, pentru că uneori comerțul poate crește sau are posibilitatea să crească emisiile, Uh, prin trimiterea de bunuri de colo-colo, deci trebuie să reacționăm și uh, față de acest aspect în politicile noastre comerciale. Comerțul poate avea un, un impact și asupra crizei alimentare din 2008, spre exemplu, care, în urma căreia mulți, uh, multe milioane de oameni de pe glob au suferit de foame, trebuie să vedem și ce rol a avut în această criză proasta funcționare a pieței. Uh, Trebuie să ne asigurăm că Uniunea Europeană va susține dezvoltarea durabilă și nu va sta în calea ei. Acesta este spiritul uh, pe care l-am subliniat în recomandările noastre din aviz. Și ca să vă enumăr câteva, uh, în primul rând evitarea uh, fiscalizării și evaziunea fiscală, Un raport lansat înainte de vacanța de vară spune că foarte multe companii sunt uh, interesate de evitarea impozitelor și că este într-adevăr un subiect care trebuie să fie uh, rezolvat cât mai repede. Apoi, uh, rolul uh, genului în uh, politicile comerciale. Uh, trebuie ca femeile să nu fie excluse, practic, din relațiile comerciale și să se atingă un echilibru de gen, iar politicile europene ar trebui să se implice mult mai mult în aplicarea acestor măsuri și să le ia drept etalon pentru politicile comerciale. Poate și unii colegi doresc să elaboreze pe această temă, pentru că am avut, cum spuneam mai devreme, un spațiu foarte restrâns în cadrul avizului. O altă recomandare pe care am vrea să o recomandăm printre celelalte este problema afacerilor legate de drepturile omului. ONU a stabilit deja niște principii uh, uh, directoare în ceea ce privește acest subiect și cred că ele ar trebui uh, ușor uh, modificate astfel încât să fie mai bine explicitate. Cred că UE are, este un uh, partener comercial important, mai ales pentru uh, țările în curs de dezvoltare și Qatar are uh, posibilitatea să reacționeze mult mai puternic. Au existat câteva sugestii legate de înființarea la ONU a unui Consiliu pentru dezvoltarea durabilă. Poate reușim să ne gândim la acest lucru. Uh, și cred că este important să subliniem și problema coerenței între politicile de comerț și politicile de dezvoltare și țelurile de dezvoltare, care vor fi iarăși discutate la ONU. Aș dori să invit pe colegi să analizeze avizul Aștept cu interes uh, părerile și amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru uh, atenție și mulțumesc și secretariatului pentru ajutorul acordat pentru redactarea acestui aviz chiar înainte de vacanța de vară, astfel încât să aveți timp să-l și citiți. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru acest, uh, aceste observații. Mă întorc spre raportorii din umbră, din partea PPE, domnul Sean Kelly. Nu știu dacă dorește cineva să vorbească în numele său, se pare că nu. Domnul Maurer, vă rog, aveți cuvântul în numele SND. Mulțumesc, domnule președinte. Este un text scurt, dar care merită să reamintească lucruri esențiale și, în special, atașamentul nostru față de sistemul ONU și față de multilateralism. Și, din acest punct de vedere, salutăm munca doamnei uh, Scacheller. Uh, am primit uh, favorabil uh, propunerile sale ca politica comercială să țină cont și de politicile de dezvoltare durabilă ale ONU, de luptă împotriva schimbărilor climatice, de apărare a drepturilor omului, evident, iar eu, în numele grupului SND, mă bucur că nu ați uitat două propuneri la care grupul meu e foarte sensibil. În primul rând, uh, lupta împotriva evaziunii și fraudei fiscale, un subiect extrem de interesant și sper că în lunile care urmează vom putea să ne acord, să dăm un aviz pe această temă și de asemenea faptul că vorbiți despre o viitoare curte permanentă, dacă aceasta va fi înființată, care să respecte principiul multilateralismului, ceea ce mi se pare extrem de important. Dar vreau să vă atrag atenția asupra două puncte suplimentare. În primul rând, cred că undeva ar trebui să se spună că Uniunea Europeană, atât pe plan intern cât și pe plan extern, prin politica sa de uh, comercială, se angajează la respectarea uh, standardelor stabilite de Organizația Internațională a Muncii și în al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că acordurile comerciale semnate cu țările mai puțin avansate sunt mai echitabile și contribuie la dezvoltarea acestora în conformitate cu obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Deci acestea ar fi câteva puncte pe marginea cărora uh, socialdemocrații ar dori să vadă ceva mai multe amănunte în uh, avizul dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Morel! În numele CR, Emma Gladner. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca sa, mai ales având în vedere că uh, această muncă s-a desfășurat pe parcursul vacanței de vară, ceea ce nu cred că a fost deloc ușor. Uh, cred că este important ca noi în Comisia INTA să avem uh, un aviz pe această temă, deși într-o oarecare măsură am senzația că rolul acordat uh, de raportoare ONU este un pic exagerat uh, în anumite părți, mai ales în ceea ce privește Curtea Internațională, pentru că am mai discutat despre asta în rezoluția privind TTIP și înainte de vacanță și nu s-a luat o decizie finală. Cred că trebuie să avem o evaluare de impact de plină pentru a vedea uh, cum putem merge mai departe dar uh, cred că am făcut destule trimiteri la importanța investițiilor și la rolul jucat de acestea în dezvoltarea țărilor mai puțin dezvoltate în ultimii 10 ani în special și cred că trebuie să ne referim mai mult la asta. Uh, noi și aceste țări au nevoie să aibă acces la comerț și la investiții, deci trebuie să uh, folosim toate mecanismele, inclusiv cele de protecție, astfel încât uh, să ne asigurăm că aceste țări primesc investițiile de care au nevoie. Și de asemenea trebuie să avem și niște norme juridice în cazul în care acestea nu există deja, dar sunt convinsă că ONU are un rol de jucat uh, pentru a se asigura că țările sunt convinse de beneficiile angajării într-un sistem de investiții mai concret. Uh, și nu mă refer aici doar la sectorul public, ci și la cel privat. Deci salut un angajament din partea ONU și uh, abordarea pe care a avut-o, care a dus la niște rezultate absolut uh, minunate în ceea ce privește investițiile pentru dezvoltare. Și trebuie ca aceste țări în curs de dezvoltare să aibă ocazia să iasă singure din uh, sărăcie și să ne asigurăm că îi ajutăm uh, cât mai mult cu putință pentru care să poată face acest lucru. Am avut niște conversații destul de dificile cu noi înșine în ceea ce privește agricultura și subvențiile și cum vom continua sau nu vom continua pentru a ajuta acest sector, dar cred în puterea pe care o are comerțul pentru a ajuta uh, Um, la eliminarea sărăciei și sper ca UE să preia această idee ca o prioritate pentru viitor. Aștept cu interes să transmit uh, amendamente care să respecte observațiile pe care le-am făcut uh, acum și sper ca aceste țări în curs de dezvoltare să fie ajutate și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Emma! Acum, doamna Șache, numele ALDE. Mulțumesc! O să intru în detaliu mai mult mai târziu. Am discutat în ceea ce privește AFET, pentru că acolo este relevanța prioritară a acestui raport și o să discut și cu colegii de la AFET, dar sunt convinsă că UE trebuie să joace un rol mai important la ONU și că există multe lucruri care ar trebui să fie îmbunătățite și pot fi îmbunătățite, deci aștept cu interes să lucrez cu uh, um, Ska Keller. Mulțumesc! Mulțumesc în numele FDD, domnul Dartmouth. Mulțumesc, domnule președinte. Eu consider că doamna Scheller este unul dintre membrii cei mai distinși ai acestei comisii și o să încep cu acest uh, compliment. Dar mă tem că nu sunt de acord chiar cu tot ce a scris aici. Vreau să mă ocup uh, mai întâi de aspectele cu care sunt de acord. Aplaud în special, spre deosebire de reprezentantul ECR, faptul că s-a pus accentul pe ONU ca mecanism. Sunt mai degrabă în favoarea ONU și a inițiativelor care au loc prin ONU decât a inițiativelor care au loc prin Uniunea Europeană. Dar mai există un motiv pentru asta, și anume țara mea are un loc permanent în Consiliul de Securitate. Și avem, deci, putere de veto acolo, pe când în Uniunea Europeană avem doar un comisar din 28 și nu avem niciun fel de influență. Și este destul de trist și chiar deprimant uh, că reprezentantul ECR, care reprezintă tot guvernul britanic și care face parte din, guvernul, din partidul de guvernare, nu pare să înțeleagă acest lucru, dar poate se va întâmpla cu timpul. Acum o să trec la punctele esențiale în ceea ce privește politica comercială. Coordonatorul ECR a avut perfectă dreptate când a spus, și chiar am notat ce a spus, ca să mă asigur că o citesc corect, comerțul este o cale foarte bună pentru ca țările în curs de dezvoltare să iasă din sărăcie și așa mai departe. Dar problema cu existența unei politici de comerț este că asta poate însemna că fiecare face ce vrea. O politică comercială este doar o cale de a spune am niște țeluri politice și vreau să le ating și vreau ca uh, acest, uh, aceste mm, relații comerciale să fie folosite ca instrument, chiar armă, dacă se poate spune, pentru a îndeplini aceste obiective. Dar problema este că dacă faci această legătură, uh, te trezești că până la urmă comerțul este împiedicat și cred că asta are un efect foarte mare asupra lumii în curs de dezvoltare. Nu vă cer să fiți de acord cu mine, dar uh, părerea mea este că nu e cazul să facem această legătură între comerț și politică, pentru că există un impact, un impact foarte important chiar. Și nu în ultimul rând, cred că vreau să spun nu vreau să reiau argumentele legate de TTIP deci nu vreau să o iau de la început. Dar, din punctul nostru de vedere, există un domeniu cu care sunt perfect de acord. Segmentul 5, care spune că ar trebui să existe o posibilă curte internațională. Deci, și revin la ideea de mai devreme, mai bine în contextul ONU decât în contextul UE. majoritatea acestor țări au un sistem juridic total diferit de ceea ce se întâmplă în uh, Statele Unite și în Regatul Unit. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul uh, grupului EFN. Dacă există un raportor din uh, umbră, da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, da, există acum un nou grup în Parlamentul European pe care îl reprezint astăzi. Acest raport, din punctul meu de vedere, ne dă speranțe de șarte Uh, în 2009 am avut un reprezentant al Uniunii Europene care a ținut un discurs la ONU, dar mi se pare că toate acțiunile luate de UE nu s-au ridicat la înălțimea acelui discurs. Cred că pentru a lupta împotriva sărăciei, mai ales în țările din Sud, de ce nu le ajutăm? Deci, dacă trebuie să le ajutăm, trebuie să le ajutăm la ele acasă. Și, uh, din păcate, uh, Uh, amenințarea apariției unui tratat transatlantic uh, ne pune dificultăți și mai mari în ceea ce privește uh, situația noastră a celor 28 de state europene. Am văzut dumping social, am văzut dumping fiscal, pentru că, din păcate, am văzut ce s-a întâmplat în Pakistan cu uzina care a luat foc Mm, și noi ne-am sacrificat o parte din industria textilă din Europa pentru a acorda o șansă acestei țări. Evident, uh, uh, am putea obține uh, avantaje comerciale pentru întreprinderile europene, pentru întreprinderile franceze, dar cred că nu e cazul să le sacrificăm pentru uh, interesul altora. Mulțumesc! But I did not have... Mulțumesc foarte mult! Îmi cer scuze în fața grupului GUE, dar n-am avut pe listă raportorul uh, din umbră. Îmi cer scuze, Helmut, vă rog. Mulțumesc, este bine că am ocazia să intervin după ce a vorbit colegul meu care s-a referit deja la TTIP și femei. Apreciez propunerea raportorului și mulțumesc pentru munca depusă și aș vrea să arăt că este prima dată de când sunt în Parlamentul European când constant că INTA are ocazia de a-și prezenta avizul mm, pentru Uh, raportul uh, AFET cu privire la Națiunile Unite. Este prima dată când avem ocazia să se strângă informații din toate la toate aceste comisii în vederea redactării avizului, așa încât acesta să fie cât mai a, raportului AFET, îmi cer scuze, așa încât acesta să fie cât mai bogat și mai uh, complet. În comisia AFCO, unde sunt de asemenea raportori din umbră, uh, a trebuit să găsim o soluție pentru a ține seama de caracterul specific al acelei comisii în uh, avizul său pe care l a acorda Comisiei AFET, care era comisie competentă pe fond. În al treilea rând, la nivelul relațiilor dintre comisii, aș dori să vedem care este rolul politicilor Uniunii Europene în materie de comerț internațional știind faptul că la nivelul uh, ONU există o componență echilibrată a mm, statelor membre. Avem și organizație regională la nivelul Uniunii Europene care are o drepturi suplimentare față de alte organizații regionale. Deci, va trebui să vedem dacă putem face astfel încât comerțul internațional să contribuie mai mult la dezvoltare și la pace mondială. Și poate că ne-am putea folosi de unele idei în acest sens. De exemplu, problema suveranității alimentare. Va trebui să ne gândim care este rolul comerțului internațional în acest domeniu pentru a se da șanse egale producțiilor agricole nesubvenționate, așa încât să nu fie distruse alte piețe prin intervenția subvențiilor la, în țările mai dezvoltate. Și aici am putea ajunge la un punct de vedere comun și să sperăm că în comisie nu se va vota împotriva acestor idei. În încercarea de a se ține seama de informațiile utile și de punctele de vedere utile și ale altor comisii. Aici sper să putem contribui la elaborarea unui raport cât mai bun în Comisia AFET pe această temă 1. Mulțumesc și acum mă adresez membrilor Comisiei INTA. Mai întâi dau cuvântul domnului Rodriguez Pinheiro. Perdon, al traductor. <laughs> It was for the traductor. Doamnei, ce scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnei Keller. Este foarte greu să vorbim de această problemă cu participarea ONU și în cadrul uh, discuției privitoare la comerțul internațional, pentru că ONU are o competență mult mai amplă, dar asta nu înseamnă că raportul nu va putea fi util, valoros. Trebuie să încurajăm uh, comerțul în așa fel încât el să vină în sprijinul dezvoltării umane. Lucrul cel mai important îl reprezintă condițiile în care se realizează schimburile comerciale, precum și condițiile în care sunt produse bunurile, felul în care sunt ele apoi distribuite, așa încât să se combată fenomenul acesta atât de răspândit în lumea al sărăciei. Încă un lucru pe care aș vrea să-l menționez și care se regăsește în raport, dar cred că ar trebui să vedem lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Mai întâi de toate, Națiunile Unite, statele membre mai vechi, Parlamentul European, vor trebui să facă un efort mai mare pentru a reacționa în fața încălcărilor drepturilor omului. Pentru că se întâmplă că unele dintre acestea sunt aproape promovate prin anumite politici comerciale. comerțul este promovat uneori chiar în uh, scopuri care subminează drepturile omului și să ne gândim de asemenea la comerțul cu arme. Deci, va trebui să promovăm comerțul în așa fel încât acesta să vină în sprijinul mm, muncii în condiții decente. Există reglementări în acest sens și la nivelul Națiunilor Unite există măsuri în acest sens. Apoi, trebuie să ne gândim și la importanța majoră a responsabilității sociale a marilor întreprinderi. Și aici trebuie menționat clar rolul companiilor în relațiile comerciale. Ele trebuie să-și asume răspunderile proprii în acest domeniu. Sigur că trebuie uh, combătută evitarea fiscalizării, dar trebuie combătută la fel de bine și paradisurile fiscale. Există, trebuie să recunoaștem, paradiscuri fiscale, pentru că ele sunt protejate de guverne. Și în fine, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați inclus în acest uh, document uh, egalitatea de gen. La ultima votare, din cauza felului în care au votat uh, dreapta, nu am, am fost de acord cu acordarea unor resurse suplimentare în, pentru combaterea discriminării de gen în relațiile comerciale, din păcate. Mulțumesc foarte mult. Acum, cine mai dorește să intervină? Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, întreb comisia dacă dorește să spună ceva. It's not the case, then I turn to our rapporteur uh, and uh, Scala, uh, Scala, you have the floor. Thanks and thanks colleagues for your comments. I'm dacă nu mai dorește nici comisia să intervine, dau cuvântul doamnei raportor, doamna Keller. Vă mulțumesc foarte mult, aștept cu mult interes uh, proiectele dumneavoastră de amendament. Și, într-adevăr, sunt foarte multe subiecte la care v-ați referit dumneavoastră și care ar merita avute în vedere și cred că comerțul, dacă este corect uh, desfășurat, poate să joace un rol foarte important în acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamne raportor, mulțumesc raportorilor din umbră, mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuții. Joi, 3 septembrie, ora 6 după amiaza, este termenul pentru înaintarea amendamentelor. Adoptarea în comisie este prevăzută pentru 21-22 septembrie, sesiunea 21-22 septembrie. Pot să vă spun și care este calendarul prevăzut, dacă doriți, dar până una alta, 3 septembrie pentru amendamente și 21-22 septembrie pentru adoptare. Vă mulțumesc foarte mult și trecem acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, drepturile omului în cadrul negocierilor dintre Uniunea Europeană și Vietnam trebuie să luăm în discuție. Întrebare cu solicitare de răspuns oral cu privire la drepturile omului în cadrul negocierilor de acord de liber schimb între Uniunea Europeană și Vietnam. La începutul sesiunii de astăzi mă referam la anunțul pe care l-a făcut la începutul lunii Comisia Europeană cu privire la încheierea unui acord de principiu între Uniunea Europeană și Vietnam, cu privire la acest viitor acord de liber schimb. E o veste foarte bună. Vă aduceți poate aminte de asemenea că Comisia a, transmi, a trimis în Vietnam în luna aprilie o foarte puternică delegație și în cadrul acestei misiuni am avut câteva reuniuni extrem de pertinente cu omologii noștri din Vietnam. În acest context, cred că această întrebare cu solicitare de răspuns oral este cât se poate de pertinentă și am să dau cuvântul doamnei Jacă din partea ALDE. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să salut progresele înregistrate în cadrul negocierilor dintre Vietnam și Uniunea Europeană. Mă bucur foarte mult că acest acord de, uh, acord de principiu a fost încheiat, de aceea această întrebare vine tocmai la timp. Și în societatea civilă și în general uh, și chiar din partea Vietnamului se ridică problema drepturilor omului în această țară. Din experiența trecută în materie de acorduri de liber schimb, știm că creșterea economică și locurile de muncă pot să cunoască o îmbunătățire deosebită prin astfel de acorduri și ele reprezintă unul dintre instrumentele politice pe care Uniunea Europeană le are la dispoziție în acest sens. Însă cred că trebuie să luăm foarte în serios îngrijorările privitoare la încălcările drepturilor omului. Aș dori să insist în special asupra libertății de exprimare. Această întrebare orală își propune să afle mai mult ce face Comisia în ceea ce privește aceste încălcări ale drepturilor omului? Dacă există condiționalități și dacă ar, se are în vedere o monitorizare post-acord? Pentru că nu putem permite ca problema atât de importantă a drepturilor omului să fie în umbra succesului cu adevărat important al încheierii acordului de principiu cu Vietnamul. Vă mulțumesc foarte mult și acum în ordine voi da cuvântul grupurilor PPE, Socialdemocrații, doamna Mosca, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voiam să adaug faptul că și noi am uh, exprimat aprecierea noastră pentru încheierea acestui acord de principiu cu Vietnamul, dar tocmai de aceea, tocmai cu această ocazie a încheierii unui acord comercial există oportunitatea unei intervenții în așa fel încât să se facă auzită și vocea importantă a Uniunii Europene cu privire la anumite aspecte extrem de importante pentru noi. Deci tocmai de aceea aș dori să adaug la întrebările și solicitările colegei noastre și întrebarea următoare. Acum că s-a încheiat acest acord comercial, cum se va desfășura evaluarea de impact cu privire nu doar la aspectele economice pe care le va putea produce încheierea unui astfel de acord, ci și cu privire la măsura în care această îmbunătățire pe care ne-o dorim cu toții cât mai rapid va putea să o uh, producă, în ce măsură va putea produce efecte asupra populației din Vietnam în general pentru susținerea unor valori care, din punctul nostru de vedere, nu pot fi supuse negocierii. Drepturile minime pentru lucrători, de exemplu. Aceasta este, din punctul nostru de vedere, una dintre problemele cele mai sensibile pentru țări cum este Vietnamul. Așadar, cred că trebuie să profităm de ocazia încheierii acestui acord comercial, tocmai pentru a găsi toate soluțiile posibile, așa încât să putem consolida monitorizarea și să-l îndreptăm, să-l țintim exact acolo unde ne dorim, cât se poate de precis. Mulțumesc foarte mult și acum, din partea GUE, nu, îmi cer scuze, spune domnul președinte, astăzi chiar uh, uit, dau cuvântul ECR. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor colegi, vorbesc în numele colegului meu, sunt eh, raportorul permanent pe această temă, care se scuză că nu poate participa astăzi la ședință, dar m-am puternicit pe mine să vorbesc în numele său. Mă bucur foarte mult în calitatea mea de raportor permanent că acordul de principiu dintre Uniunea Europeană și uh, Vietnam cu privire la acordul de liber schimb a putut fi încheiat după doi ani și jumătate de negocieri intense. El arată că ambele părți sunt uh, convinse că uh, comerțul uh, internațional are un rol extrem de important. Aspectele cu privire la bunurile tranzacționate vor putea permite noi oportunități de piață și investiții. Acordul de liber schimb conține obligații cu privire la cooperare uh, între Uniunea Europeană și uh, Vietnam, asigurându-se că drepturile omului și statul de drept reprezintă un, o parte importantă a relațiilor dintre cele două părți. Dar suntem de acord cu raportorul că, statele, că drepturile omului rămân o prioritate foarte importantă pe parcursul întregului proces de adoptare finală a acordului de liber schimb. De aceea susținem procesul de monitorizare pe aceste teme pe problema drepturilor omului și a condiționalităților care trebuie să însoțească acordul de liber schimb, trebuie să fim prudenți, deoarece uh, îmbunătățirea drepturilor omului uh, și liberalizarea reprezintă chestiuni extrem de complexe. Drepturile omului nu trebuie să reprezinte un obstacol în calea comerțului. Pe de altă parte, Considerăm că, cel puțin din două puncte de vedere, ele trebuie să meargă mână în mână. Pe de o parte, comerțul ajută la creștere, la reducerea sărăciei, ori mai puțină sărăcie reprezintă o promovare a drepturilor omului de obicei. Apoi, problema transparenței. Aceasta trebuie să facă parte din acordurile noastre, pentru că astfel uh, aplicarea lor va putea fi mai ușor monitorizată. Așteptăm cu mult interes, în acest sens, răspunsul Comisiei la solicitarea de întrebare cu răspuns oral. Mulțumesc foarte mult și acum GUE, vă rog. Thank you, Mr. Chair. Uh, I represent my... Mulțumesc, domnule președinte. Eu o reprezint Eleonora Forența, care nu poate fi aici. Astăzi, noi uh, susținem uh, prezentarea acestei întrebări orale, suntem absolut uh, surprinși și uimiți de știrile că Comisia și Ministrul de Afaceri al Vietnamului au ajuns la un acord pentru un acord de liber schimb, practic. Am fost uimiți din mai multe motive. În primul rând, acordul uh, fără a face niciun fel de studiu de impact cu privire la uh, drepturile omului, care ar trebui să fie conform cu uh, recomandările ONU. Din informațiile pe care le-am primit, toate clauzele legate de drepturile omului nu au fost incluse. Din nou, capitolul dezvoltării sustenabile, care este un tigru fără dinți, apoi alte probleme legate de obligații în domeniul drepturilor omului și clauze de, și mecanisme de salvgardare în cadrul OMC care nu au fost respectate. Aceasta în contextul în care Comisia CEDO uh, a criticat uh, Vietnamul pentru probleme de încălcare a egalității de gen. Omisiunea acestor elemente mm, vine după recomandările repetate ale Ombudsmanului European și ale mm, uh, procedurilor, reprezentanților procedurilor speciale. Aceste încălcări sunt o încălcare evidentă a tratatelor mm, europene, articolul 131 uh, din TFUE. Susținem de asemenea și scopul acestei întrebări orale pentru a deschide o discuție în plenară pentru a vedea cum mecanismele existente uh, pentru drepturile omului pot analiza cu adevărat uh, impactul pe acordurile de liber schimb. Și în același timp, uh, încălcările uh, drepturilor omului au un impact și asupra drepturilor muncii, drepturilor omului, dar nu numai și a, dreptur, și a drepturilor sociale. Toate aceste instrumente nu par să fie destul de eficiente pentru că Există și obligații și drepturi care de data aceasta nu au fost considerate. Avem de asemenea o sugestie de a ne concentra nu numai pe clauzele de drepturile omului, ci și pe felul în care putem să ne asigurăm că încălcarea drepturilor sociale sunt, uh, este un lucru care să se gestioneze și să se monitorizeze mult mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum verzilor le dau cuvântul. Doamna Keller are cuvântul, vă rog. Da, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și raportoarei pentru această întrebare orală foarte bună. Suntem absolut de acord cu abordarea pe care ați propus-o dumneavoastră și credem că mergeți în direcția corectă. Este într-adevăr foarte potrivită această întrebare acum și singura chestiune pe care vreau să o menționez este cea legată de condiționalitate. Uh, Singurul lucru pe care vrem să-l adăugăm, de fapt, la acest capitol este cel uh, legat de studiul de impact pentru acordul de liber schimb cu Vietnamul, așa cum a spus și colega mea înainte, care lipsește și Parlamentul European a cerut deja din 2014 într-o rezoluție să se considere acest lucru și, de asemenea, ca studiu de impact în domeniul uh, acesta să fie făcut și ombudsmanul a repetat această rugăminte. Într-adevăr, este foarte dificil să înțelegem cum articolul 131 din uh, TFUE ar putea fi îndeplinit în momentul în care nu există un studiu de impact care să fie realizat. Am vrea de aceea să se includă aceste rezultate. Experții ONU au uh, făcut și câteva studii foarte interesante și s-au, au analizat și felul în care efectele comerțului și ale investițiilor uh, se văd uh, în domeniul drepturilor omului. Acesta este un lucru care poate fi evaluat foarte ușor și cred că Comisia ar trebui să țină cont de aceste recomandări în momentul în care uh, stabilește o strategie comercială. Colegii au menționat de asemenea și uh, anunțul unor concluzii politice. Pentru mine este foarte dificil însă să vorbim despre concluzii în momentul în care nu avem încă de fapt conținutul uh, a ceea ce discutăm, deci uh, ar trebui mai întâi să vedem care este contextul și conținutul acestor uh, puncte. Noi am avut câteva experiențe negative uh, în ceea ce privește aranjamentele tehnice, care de fapt sunt foarte politice până la urmă. Deci este foarte important ca Parlamentul European să nu își slăbească atenția și să fie implicat în acest proces, chiar și când e vorba de chestiuni așa zis tehnice. Când s-a ajuns la o concluzie, înseamnă că Parlamentul European ar trebui să aibă acces la toate textele consolidate și uh, în legătură cu mecanismul ISDS uh, de protecție a investitorilor, este clar că nu s-a ajuns la o concluzie. Nu putem spune că există un acord uh, politic când uh, sunt chestiuni foarte importante care nu au fost rezolvate. Este chiar o contradicție. Deci știu că sunt un pic în afara ideii dumneavoastră, dar mi se pare foarte interesant cum ați abordat problema și concluzia dumneavoastră este foarte bună, după părerea mea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Keller. fdd ul ENF-ul nu este cazul. Atunci mai avem doi colegi care vor să ia cuvântul. Maria Arena întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau decât să subliniez ceea ce a spus și colegia, colega mea Alesia Mosca în legătură cu drepturile omului, pentru că aceasta se leagă de dezbaterea pe care am avut-o înainte cu privire la avizul comisiei noastre cu privire la afacerile externe și la problema drepturilor omului, în ce măsură comerțul poate într-adevăr să îmbunătățească drepturile omului. Întrebarea pe care o punem acum în legătură cu Vietnamul este cea care va trebui să o punem de fapt în legătură cu toate acordurile noastre care este o prioritate pentru SJD, dar comerțul, dar nu comerțul pe spinarea vieților uh, oamenilor. Am avut destule situații în anumite țări în care am avut situații grave de abuzuri ale drepturile omului și nu mai putem să acceptăm această situație. Deci, mai degrabă decât să vorbim de condiționalitate, ar trebui, de fapt, să cerem Comisiei să se gândească la mecanisme de plângere și monitorizare în domeniul încălcării drepturilor omului. Cred că trebuie mai degrabă decât să avem uh, instrumente de dialog, instrumente de cooperare, să, uh, care nu sunt deloc obligatorii în ceea ce privește drepturile omului, ar fi mai bine să începem să lucrăm la uh, instrumente care să fie stabile de depunerea plângerilor și de monitorizare a proceselor pentru ca să se poată cu adevărat să se obțină mecanisme constrângătoare. Vom continua să utilizăm foarte multă energie în ceea ce privește uh, diferendele în cadrul investițiilor, adică uh, arbitrarea. Dacă investim foarte mult uh, energie în soluționarea litigilor, atunci s-ar putea să avem într-adevăr un uh, rezultat, un rezultat mai eficient. Mulțumesc și acum doamna Caitlin Darling are cuvântul în final. Mulțumesc foarte pe scurt din partea mea, domnule președinte. Eu cred că este vorba de o întrebare foarte bine formulată, dar cred că ar fi foarte păcat să nu menționăm uh, din nou poziția ombudsmanului, poziția explicită în ceea ce privește dialogul UE-Vietnam, pentru că ombudsmanul nu numai că a criticat ceea ce se întâmplă, ci a spus că um, și Comisia a dat dovadă de malpraxis în această uh, chestiune de mismanagement ceea ce este într-adevăr o, comisie, o critică foarte puternică în la adresa Comisiei în ceea ce privește evaluarea drepturilor omului și cred că ar trebui să menționăm acest lucru, pentru că altfel uh, nu ne susținem destul, cred, uh, poziția. Trebuie spus ce a spus ombudsmanul european și trebuie plasat acest lucru în document. Mulțumesc! Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că vreau să mă întorc către comisie acum și să întreb dacă din partea DigiTrade dorește cineva să ia cuvântul. Doamna director Elena König are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. La început aș dori să subliniez încă o dată mesajul pe care l-am mai transmis de multe ori cu privire la importanța drepturilor omului în politicile comerciale și uh, faptul că am folosit mai multe politici europene pentru a sublinia importanța drepturilor omului, incluzând politica comercială aici. Ideea este să se folosească toate aceste instrumente într-o manieră coerentă și să se folosească toate opțiunile existente. Drepturile omului au fost uh, centrale în angajamentul nostru deja de mult timp, atât pe parte politică, cât și atunci când e vorba de discuția noastră în cadrul negocierilor pentru uh, acordul de liber schimb. Cred că s-a spus că dintotdeauna această temă este strâns legată de politica comercială. Comisioa, comisara Malmström a spus deja de mai multe ori că politicile noastre sunt politici de uh, angajament în care considerăm că este mai bine să ne implicăm decât să avem o politică bazată strict pe condiționalitate. În legătură cu acordul de liber schimb ca atare, avem un uh, capitol pentru asistență pentru dezvoltare comercială pe care îl avem uh, în acest acord de liber schimb și în acest uh, capitol care se referă la multe puncte legate de forța de muncă sau de piața muncii de mediu, se vede clar o legătură între acordul de liber schimb și acordurile de parteneriat care acord de parteneriat există deja cu Vietnamul și este semnat. Pe lângă această legătură, avem o structură, o structură pentru implementarea capitolului de comerț și dezvoltare în care implică și societatea civilă în cazul în care se pot discuta chestiuni pertinente cu societatea civilă. Există procesul verbal al acestor reuniuni care va fi disponibil uh, în curând. Vom uh, asigura cea mai mare transparență posibilă în legătură cu aceste întâlniri. În ceea ce privește întrebarea ca atare, Comisia este gata să răspundă și să ofere mai multe detalii în momentul în care se va discuta la plenară. În momentul de față, în ceea ce privește acordul de liber schimb, probabil că ați notat că am uh, postat deja Uh, un document în care așteptăm, de fapt, să finalizăm o parte legală a situației uh, acestui text, un text care va fi trimis, bineînțeles, și uh, Comisiei INTA și când vom avea finalizarea ultimelor aspecte, vom pune textul și pe internet. În legătură cu uh, studiile de impact uh, cu privire la drepturile omului, am avut mai multe discuții, cred, pe această temă deja. Din câte știți, unul din motivele pentru care nu am hotărât să facem un studiu de impact specific este că noi, Comisia, considerăm că aici este vorba de o politică mai amplă, iar uh, studiile de impact care s-au făcut din 2011 includ uh, cu toatele un capitol pentru drepturile omului, iar acest uh, studiu de impact a fost făcut înainte și de aceea decizia s-a luat în felul acesta de a nu mai face încă un studiu separat. În ceea ce privește chestiunea legată de ombudsman, Comisia a dat deja un răspuns la critica adresată de către Ombudsmanul European și suntem gata dacă se pune un, se cere din partea Ombudsmanului, bineînțeles, să, să reacționăm din nou. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, iar acum aș vrea din nou să ne întoarcem la doamna raportor Marike Șache. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc tuturor celor care au vorbit. Sunt convinsă că această întrebare orală nu va reuși să găsească un răspuns la toate întrebările care au mai rămas și la toate discuțiile pe care le-am purtat în legătură cu uh, uh, discuția aceasta și bineînțeles că Parlamentul European va trebui să monitorizeze lucrurile când uh, va fi momentul. Poate că ne supraestimăm capacitatea de a acționa în cadrul, cadrul problemelor cu Vietnamul pe noi, Parlamentul European, dar sunt foarte bucuroasă să văd că există o susținere evidentă de la stânga la dreapta a spectrului politic pentru a rezolva această problemă. Nu se întâmplă foarte des să avem atâta consens în uh, comisia noastră INTA. Câteva detalii în legătură cu cum trebuie să procedăm. În primul rând, trebuie să actualizăm acest text uh, înainte să ajungem la uh, Uh, asemnarea acordului ca atare între cele două părți. Vom avea și oportunități pentru grupurile politice de a înainta amendamente, amendamente pe care unii deja le-au exprimat, dar uh, vom ruga uh, grupurile să putem avea eventual și o o um, reuniune tehnică pentru a putea să vedem care este situația. Sunt convinsă că vom avea oportunități suficiente pentru a discuta chestiunea drepturilor omului. Unul dintre dumneavoastră au vorbit despre condițiile de muncă, alții au uh, vorbit despre comentariile, deci s-a spus și despre drepturile omului și comerțul, uh, ECR-ul a spus, care merg mână în mână și sunt absolut de acord cu acest lucru. Chiar cred că acest angajament trebuie să fie unul serios, trebuie să ne uităm nu numai la termen scurt, ci și la pe termen lung. Deci trebuie să încercăm să găsim un text comun pe care toată lumea să-l accepte și apoi să avem o dezbatere cu Comisia în viitorul apropiat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Votul pe întrebarea orală va avea loc pe 21-22 septembrie la INTA. Și vă mulțumesc că aceasta ne încheie punctul 8. Mai avem două puncturi, 9 varia, diverse. Dacă nu este cazul, atunci uh, reun... am eu un punct la diverse. Aș vrea să urez tuturor deputaților, asistenților și colegilor din secretariat o sesiune foarte fructuoasă în această uh, început de lucrări și uh, punctul 10, următoarea reuniune 21 septembrie de la 3 și 22 septembrie de la ora 9 la 12.30 dimineața. Vă mulțumesc foarte mult, se încheie această reuniune.